Zgodnie z zapowiedzią mówiłem, prosiłem, że chcemy rozpocząć w miarę punktualnie. Bună ziua! Așa cum v-am spus în această dimineață, vreau să începem la fix, fiindcă îl avem alături de noi pe domnul comisar Oettinger, care este foarte punctual, iată, Și, după cum știți, domnul comisar responsabil pentru buget și resurse umane a venit, iată, alături de noi într-un context în care domnul comisar este foarte ocupat, deci toată lumea vrea să se întâlnească cu el și vreau să vă spun că coordonatorii vor avea două minute fiecare, după care voi da cuvântul uh, celorlalți raportori. Și, ca să nu pierdem timp, o să mă opresc aici și dau cuvântul direct domnului comisar. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru invitație. Invitația de a fi prezent aici în importanta dumneavoastră comisie parlamentară și uh, Mulțumesc și pentru interesul manifestat uh, în momentul de față, în a-mi uh, da recomandări uh, și opinii în vederea formulării cadrului bugetar pentru viitorul deceniu. Acum, care este stadiul la nivelul Comisiei? Dumneavoastră, cu noi împreună, trebuie să definim viziunea noastră pentru viitorul PAC și avem uh, anumite priorități și temeri. În primul rând, vrem să venim cu un uh, cadru bugetar țintă, pentru că șapte ani aduc uh, certitudine juridică pentru agricultori, pentru consumatori, pentru toată lumea. însă se dorește ca următorul CFM să aibă o durată de 5 plus 5 ani, pentru că atunci nou Parlament va fi ales în mai 2024, Comisia va fi alea, își va începe mandatul în luna noiembrie și atunci uh, împreună vor putea să decidă împreună cadrul bugetar în care vor funcționa. Astfel, se pot uh, pune cap la cap mai bine prioritățile cu care să funcționeze în continuare. În al doilea rând, vrem un cadru separat pentru viitoarea PAC. În al treilea rând, sigur, există argumente în a combina pilonul 2 cu politica de coeziune. Totuși, cred că există mai multe argumente pentru menținerea celor doi piloni în interiorul PAC și, prin urmare, și în competența Comisiei dumneavoastră parlamentare și ca prerogative a unui, ministru, a unui comisar în domeniul agriculturii. Întrebarea este cum anume se vor repartiza fondurile pe pilonul 1 și pilonul 2. Și acum vine punctul decisiv. Avem două deficite bugetare în viitorul CFM. În primul rând, una la nivel de venituri datorită Brexit. Aici ne lipsesc undeva între 12 și 13 miliarde de euro la nivel structural în fiecare an și avem însă și un deficit în ceea ce privește noile sarcini. Pentru că față de 2012-2013 putem întrevedea de pe acum că pentru viitoarea perioadă vor exista noi uh, atribuții care uh, nu pot fi abordate decât la nivel uh, european chestiunea migrației, protejarea granițelor, migrația, combaterea terorismului, cercetare la nivel înalt, dar și întregul câmp tematic care vizează cercetarea în domeniul apărării, dar și industria apărării. Deși e greu de estimat aceste noi atribuții, plecăm de la premisa că, pentru că în actualul CFM am apelat întotdeauna la realocări, deci prin flexibilitate. Deci aceste atribuții însă vor crește și de aceea vor trebui bugetate corespunzător în viitorul uh, cadru financiar multianual. Acum, sigur că dumneavoastră sunteți împotriva unor uh, reduceri în uh, politica agricolă comună. Noi lucrăm la două sau trei formule care să uh, își pună accentul pe proiectul nostru. Deficitul Bruxit propunem ca 50% să se realizeze prin reduceri și 50% prin bani proaspeți. Deficitul la nivelul atribuțiilor, care se datarează unor noi misiuni, uh, pe care trebuie să le realizăm la nivel european va fi finanțat cu 80% din bani proaspeți și doar 20% din realocări pe actuala structură bugetară. Dacă însă însumăm la modul serios toate acestea, programele existente, coeziune, PAC, cu conectarea facil facilitatea Europei, Orizont 2020, Erasmus Plus și alte programe de astfel de amploare. Și dacă noile atribuții sunt bugetate la modul realist, atunci avem nevoie de un plafon pe partea de venituri și angajamente de 1,1x. Am spus x, ceea ce înseamnă că în loc de x putem introduce 1 până la 9, deci 1,11 până la 1,19. Parlamentul, prin colegii Tomaș și Olbrich, are în pregătire două rapoarte importante, la fel încă un raport uh, sub coordonarea domnului Lewandowski. Aștept cu interes dezbaterea în Parlamentul European. Presupun că Parlamentul European va propune un plafon de 1,3. Prea bine. Am fost deja în 17 state membre, mai am de cutreierat 10. Vorbesc cu ministrii de finanțe, uh, prim-ministri, parlamente naționale, miniștri de resort. Trebuie să plecăm de la premiza că vor exista un număr de circa 5-6 state membre care vor susține linia pe, pentru actualul CFM introdus uh, de David Cameron la momentul respectiv și anume acest plafon de 1,0%. Suedia, Finlanda, Danemarca, Olanda, Austria și în Parlamentul European și în această comisie există deputați în aceste țări care sper că îmi vor putea confirma cât cu cât de tărie, cu câtă tărie va fi apărată această cifră la nivelul diferitelor capitale, de la Helsinki până la Viena. Dacă acesta este punctul de plecare al dezbaterii, prea bine. Dar dacă este nivelul final, atunci avem o mare problemă, pentru că cu 1,0 Nu putem să continuăm fără a afecta PAC, uh, coeziunea, Orizont 2020, să continuăm să finanțăm aceste programe, cum vă ziceam, fără afectarea lor. De aceea avem nevoie de 1,1x. Acum, sigur că dumneavoastră vă înțeleg când sunteți împotriva unor reduceri pentru PAC. Însă v-aș ruga ca menținându-vă poziția atunci când se va adu- ajunge la nevoia unor reduceri echilibrate, să îmi recomandați unde anume se pot face astfel de reduceri cât mai judicios. Odată cu documentul nostru de reflexie, cu comunicarea adresată Consiliului din această săptămână, am încercat ca împreună cu colegul meu Hogan să prezentăm câteva opțiuni. Abia în luna aprilie vom stabili poziția noastră finală. Am redactat un spending review, deci o analiză a cheltuielilor avem un raport din partea Curții de Conturi care a avut o poziție critică față de înverzire, nu față de ideea în sine, ci față de modul în care funcționează în practică. De aceea cred că politica agricolă comună trebuie modernizată iar reglementările trebuie simplificate în mare măsură. Unii reprezentanți din agricultură îmi spun câteva reduceri am putea eventual accepta dacă se ajunge și la o simplificare pentru cereri, pentru cererile de plată, pentru controle pentru urmărirea acestor uh, obiective comune în domeniul agriculturii și a mediului. Am uh, citit uh, diferite solicitări. Unii vor să se um, renunță de tot la PAC, alți, alte solicitări merg în direcția reducerii cu 30%, dar eu consider că acest lucru nu e bun. O piață internă este mai bine realizabilă atunci când există un numitor comun. O revenire la structurile naționale ar fi complet uh, greșită, pentru că politica agricolă comună a fost primul domeniu de politică europenizat, apoi uh, <clears throat> industria cărbunelui și a oțelului la fel. Și de aceea consider că acestea merită să rămână în continuare la nivel european. În măsura în care, sigur, trebuie făcute anumite reduceri, însă pentru mine este clar, undeva între 5 și 10%. Deci față de perioada până în 2020. Iar astfel, la trecerea dintre cele două cadre financiare multianuale, ajungem probabil la o reducere între 5 și 10% și va trebui să vedem de unde anume. Aici cred că o cofinanțare națională nu ar uh, fi oportună. Ar fi uh, prejudiciate regiunile mai sărace. Probabil că s-ar ajunge și la o perturbare a concurenței, chestiuni uh, de competitivitate, s-ar ajunge până la urmă la mai multă birocrație și nu la mai puțină. Trebuie de asemenea să dăm un răspuns la întrebarea plafonării a unei uh, promovări sau finanțări degresive în funcție de mărimea exploatațiilor agricole. De asemenea, trebuie evaluată și în luna aprilie, împreună cu colegul Hogan, vom lua o decizie și vă vom prezenta. Rata de eroare. pentru mijloacele utilizate se situează în cadrul PAC la un nivel destul de scăzut. Și cred că tocmai de aceea ar trebui să avem curajul să nu solicităm și mai multe controle, ci să mergem pe audituri unice ar fi o mare ușurare pentru agricultori, ar însemna însă că pe alocuri rata de eroare ar putea să crească datorită unei densități mai mici a controlelor. În continuare, dorim ca pentru tinerii agricultori, pentru inovare, să avem surse de promovare speciale, pe lângă plățile uh, uzuale, avem nevoie și de un buget pentru urgențe atunci când uh, apar astfel de situații. Eu practic nu planific o revoluție, ci o evoluție pentru următorul CFM și pentru viitoarea politică agricolă comună. Și un ultim punct. Dacă vrem să învățăm din trecut, să vedem ce n-a mers bine, în iunie 2011, Comisia Barroso a prezentat propunerea sa de CFM pentru următorii șapte ani. După aceea nu s-a mai întâmplat nimic, niciun fel de progres uh, înregistrat la nivelul negocierilor, nici în cea de-a doua jumătate a anului 2011 și nici în 2012. Dezbaterea a fost reluată doar în 2013 și la mijlocul lunii decembrie 2013 au fost adoptate normele de implementare și au fost publicate în jurnalul oficial. <clears throat> Până atunci, camerele agricole, până au fost informați de camerele agricole, autoritățile de management, de agricultorii și așa mai detată, până au fost puse în aplicare normele și la nivel național, până au fost emise formularele pentru cereri, până s-a făcut uh, formarea și informarea agricultorilor, am ajuns undeva în 2015. De aceea, prim, primele trei semestre actualului CFM au fost ani pierduți. Și dacă un tânăr fermier vrea să-și organizeze șeptelul sau vrea să facă o achiziție într-un utilaj agricol și are puțin capital propriu și are nevoie de 80% finanțare bancară, atunci bonitatea sa depinde fie de o bunică sau uh, alți, uh, alte rude cu avere sau de politica agricolă comună. Și dacă politica agricolă comună vine și garantează o anume sumă, acest lucru întărește bonitatea. Atunci poți să-ți permiți un anumit utilaj agricol. De aceea, noi vrem să nu ajungem să adoptăm uh, noul CFM doar în decembrie 2019. În aprilie vom uh, prezenta uh, poziția noastră și normele de aplicare cu patru săptămâni uh, mai târziu. Prima astfel de propunere a fost în 88 a Comisiei de lor, însă nu s-a întâmplat încă niciodată ca uh, alegerile europarlamentare să se suprapună peste negocierea noului uh, CFM. Și trebuie să ne mișcăm repede pentru ca să nu ne trezim din nou în situația uh, CFM-ului precedent. Și de aceea vă rog cu cât mai repede desemnați raportori. Dacă începeți uh, pe 3 mai deja lucrările, împreună cu Consiliul, atunci avem șansa ca pentru agricultorii noștri, pentru zonele noastre rurale, să existe certitudine înainte de europarlamentare și asta reprezintă un mare avantaj pentru toți cei implicați și pe PAC, și pe coeziune, și pe Orizont 2020, practic pentru toate programele unde este nevoie de certitudine pentru investiții pe termen lung. Proszę Państwa, koordynatorzy po Mulțumesc foarte mult. Acum, fiecare coordonator are la dispoziție două minute. Să știți că o să fiu foarte strict cu timpul. După care trei minute pentru raportor. Lance pentru alte politici și că se va încerca să rezolvăm lucrurile într-o manieră judicioasă. Este important ca lance pentru alte politici și că se va încerca să rezolvăm lucrurile într-o manieră judicioasă. Este important ca și următoarea observație. Tocmai mi-am scos permisul de conducere. În iulie 61 am obținut asta la fel ca în 61, atunci uh, țăranii din Europa ar avea venituri mai mari cu peste 37 de miliarde de euro. Uh, Cerealele costă astăzi uh, jumătate și asta este în favoarea consumatorilor. Deci banii pe care îi folosim pentru PAC, peste 40 de milioane de locuri de muncă din Europa țin de agricultură. Deci avem argumente bune pentru a ne apăra în exterior uh, sumele folosite pentru agricultură și îți mulțumesc uh, foarte mult pentru faptul că ai o astfel de atitudine pozitivă față de politica agricolă Uh, trebuie să vă să fiu foarte strict cu timpul pentru că la uh, pentru că la 4 și 5 trebuie să înceapă ultimul răspuns al domnului comisar, pe care trebuie să plece domnul Andrews. Domnule Andrews, mă scuzați. Uh, Uh, mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule comisar. Uh, m-am bucurat că ați spus uh, că nu trebuie, că forma să fie mai importantă decât fondul ismului, bineînțeles, etc. Și cercetarea. Suveranitatea alimentară, bineînțeles, și suveranitatea și securitatea alimentară sunt un corolar foarte important și are efect asupra sănătății și mediului înconjurător, binele comun și avem de o politică de însoțire. Iar în momentul în care Uniunea Europeană trebuie să aleagă mijloacele la dispoziție și uh, trebuie, dacă uh, vrem să ne îndreptăm către uh, schimbările necesare care ține cont de sănătatea oamenilor și de mediul înconjurător, de, de ocupare și de teritorialitate, toate acestea trebuie să se facă da, dar nu se va putea schimba comportamentul aura neagră care se va confrunta Uniunea Europeană după Brexit, dar a spus în egală măsură că agricultorii au nevoie de certitudine juridică pentru a putea să-și membru al acestei comisii. Vă dați seama. Deci, uh, în ceea ce privește uh, CFM și uh, raportul publicat pe 14 lucrători și aduce multe lucruri pozitive. Nu am timp să intru acum în detalii, dar din câte înțeleg eu, contribuția Uh, Marii Britanii se șa... Uh, domnule președinte, domnul Huitema, uh, și mulțumesc, domnule comisar, așa cum a spus și, la, și dumneavoastră în prezentare, în prezentarea noastră e nevoie de noi priorități cu fiecare de actuale sunt depășite și ar uh, trebui să existe o reformă și o modernizare. Poate ar trebui chiar să aruncăm un ochi critic asupra acestor politici, pentru că nu trebuie să le lăsăm deoparte întru totul. Și vreau să vă întreb, cum poate să devine aceasta o condiție sine qua non? Înainte de a ne gândi la noi politici, să avem acest reflex de a nu uh, păstra statul vol și de a, a adăuga straturi de priorități. Eu zic că dacă vrem să adăugăm lucruri noi, trebuie să ne uităm și ce putem, la ce putem renunța și ce putem reforma. În al doilea rând, în ceea ce este pacul. Cum uh, puteți să vă asigurați că există aceeași condiție sine qua non ca înainte de a cădea la un acord privind un nou CFM, că PAC-ul își atinge rezultatele, atinge obiectivele pe care le dorim în ceea ce privește inovația cu privire, în ceea ce privește securitatea alimentară, durabilitate. Toate acestea sunt foarte importante. Și este important să existe o explicație uh, legitimă pentru contribuabilii europeni. Mulțumesc! Es igual antes que después. Eh. Eh, da, mulțumesc, doamna Senra Rodriguez. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, eh, vreau să vă spun că noi considerăm că, dat fiind contextul actual, nu se poate reduce pacul financiar în sub nicio formă și eh, dat fiindcă discutăm acum despre o nouă politică agricolă comună, ne dăm seama că cel mai bine venit ar fi să definim această PAC și apoi să eh, evaluăm nevoile financiare și să stabilim bugetul de care e nevoie pentru a aplica această nouă politică pe care o dorim. Asta în primul rând. În al doilea, public. Și în al treilea rând, Mie mi-ar plăcea să... Aș vrea să vă spun câteva lucruri, n-am mult timp la dispoziție, da, într-adevăr, dar aș vrea să vă, uh, să vă spun următorul lucru. Dumneavoastră vorbiți despre nevoia de a uh, reduce pentru că cresc costurile. Eu aș vrea ca, um, decât să vorbim despre reducere, decât să vorbim despre re... vinovați de evaziune sau evitare fiscală, deci să, uh, să plătească impozitele sau să le crească, ceea ce, bineînțeles, ar crește bugetul și, în al doilea rând, să nu ne gândim la majorarea, ci la reducere reducerea acelor cheltuieli care duc la militarizarea Uniunii Europene. Vă mulțumesc! doar despre reduceri, ci și despre faptul că avem nevoie și de venituri mai mult. Cu altă ocazie vorbeați de un eventual impozit pe plastic, dar uh, clar că și pentru noi uh, e clar uh, că fondurile vor deveni mai puține, nu ne facem iluzii. Însă, doi, pentru că pentru multe regiuni uh, finanțările din pilonul 2 sunt mai importante. Aici este nevoie de un echilibru. Multor, mulți se tem că pilonul 2 va suferi reduceri supraproporționale față de pilonul 1 trebuie de înverzire nu uh, funcționează atât de bine. Noi trebuie însă să putem arăta opiniei publice un folos uh, evident pentru biodiversitate, pentru mediu și așa mai departe. Deci aici banii trebuie cheltuiți ceva mai țintit. Am avea și posibilități de uh, economisire. Îți nu știu ce întreprinderi care își cumpără alte terenuri și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că v-ați pronunțat împotriva unei renaționalizări, pentru că asta este temerea noastră. Avem nevoie de o politică agricolă comună care să rămână la Bruxelles. Domnul Agnew. Thank you. We're discussing the... Mulțumim. Vorbim despre viitorul finanțelor europene. Și m-a surprins uh, secțiunea privind uh, resursele proprii Resurse proprii înseamnă banii pe care Uniunea Europeană, Comisia, i-au luat de la contribuabili în statele, pe care statele membre nu, la, asupra cărora statelor membre nu mai au niciun cuvânt de spus. Ce ambițios o, o taxa carbonului, taxa cooperării, o, o taxă pe tranzacțiile financiare, pe electricitate, pe combustibil Uh, pe, uh, și săracii șoferi sunt taxați peste tot, uh, pe toate părțile. După ce va fi uh, o taxă europeană și taxa carbonului, nu-i așa? Incredibil de îndrăzneț. Și, uh, cei, și cei din Marea Britanie care uh, ar fi vrut să rămână în Uniunea Europeană s-ar putea acum să se răzgândească și ei. Dacă aș fi în locul vostru și aș încerca să, să, uh, uh, să strâng acești bani, de ce să nu ne uităm la TVA? TVA-ul, acolo se ia o treime. De ce să nu ajungă să nu se mărească până la urmă. Eu cred că sunteți extrem de îndrăzneți și asta se va întoarce împotriva dumneavoastră la următoarele alegeri. Vă mulțumesc. Um, păstreze procentul de 1%, condiții în care totuși miniștrii de resort din uh, tot aceleași țări uh, vin la Bruxelles și uh, cer uh, majorări. Pentru că mm, și aceste lucruri ar trebui uh, clarificate, uh, pentru că dacă nu, nu este o atitudine serioasă. O constatare, aceste lucruri ar trebui uh, clarificate. Uh, pentru că dacă nu, nu este o atitudine serioasă. O constatare la cei agricultori care chiar cultivă terenurile. Aici trebuie să îmbunătățim lucrurile mă placă. Eu o să vreau resurse proprii și trebuie să se facă mai multe eforturi din partea statelor. Eu aș vrea ca guvernul țării mele să joace un rol mai activ aici guvern, uh, ca un guvern național să, să spună, da, vreau să menține bugetul și apoi să, să se facă că plouă. Și încă un nou, uh, stabilitatea pacului uh, este necesară. Dar vreau să vă spun că reformele vin una după alta. Am terminat cu omnibusul ceea ce a adus schimbări la PAC. Acum uh, vine o reformă nouă uh, care este mai degrabă motivată de chestiuni de buget decât de obiective. Deci haideți să, să o stabilizăm și să-i dăm o siguranță. Și un, o schimbare este importantă, se referă la ecologizare. Avem 12 uh, miliarde Brexit și jumătate. 6 miliarde. Dacă avem acest că nu avem nici măcar 2 miliarde pentru PAC. Deci, uh, despre ce vorbim la reduceri? Despre uh, 3, 3 aceste 3 miliarde. Dacă despre asta e vorba, mă rog, poate ne uh, răspundeți la asta, domnul Weitz. Uh, Domnule comisar Oettinger, domnul Weitz, în uh, prezentarea dumneavoastră nu ați vorbit de ecologie, protecția climei. Știm că avem de îndeplinit aici obligații la nivel uh, european și înverzirea uh, agriculturii reprezintă o bună oportunitate în acest sens. Nu v-ați referit nici la sănătate, calitatea alimentelor noastre ține și de forma de agricultură pe care o practicăm, care influențează sănătatea populației. Și o ultimă temă, locuri de muncă, așa cum spunea și colegul din Marea Britanie. În fiecare an dispar uh, mii și mii de locuri de muncă în zona rurală. Cred că trebuie definit uh, și acest obiectiv de a crea locuri de muncă în zona rurală. Cred că acest lucru ar constitui un argument puternic și față de guverne. Eu sunt deputat din partea versilor a crea locuri de muncă în zonă rurală. Cred că acest lucru ar constitui un argument puternic și față de guverne. Eu sunt deputat din partea versilor. Comisar vorbește întotdeauna de reduceri și această abordare mă sperie. Eu încerc să schimb puțin optica și să vorbesc de ec. Este agricultura. Deci există o marjă pentru a face intervenția în politica agricolă mai eficientă. Așa cum ați amintit deja, cu lipsa 12-13 miliarde din care a dat linie verde în ceea ce privește această inițiativă. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezența, domnule comisar. Vă aflați aici pentru a vorbi despre un lucru important, pentru a vorbi despre un lucru important pentru noi. Știm foarte bine că Comisia ar putea majora bugetul comunitar de la 1% la 1,1 sau 1,19%. Dar asta ar însemna că coeziunea și agricultura ar putea să facă obiectul unor uh, reduceri bugetare. Iar asta este inadmisibil, pentru că aceste două politici sunt cruciale pentru a lupta împotriva inegalităților și pentru a ajuta la dezvoltarea zonelor rurale și uh, a zonelor mai puțin populate din Spania, de pildă. Deci cofinanțarea plăților politicii agricole comune ar fi o decizie foarte proastă. Uh, agricultorii deja plătesc ies de pe urma consecințelor uh, uh, Brexitului și uh, embargoului rus și mai ales în cont de criza prețurilor din sectorul laptelui, sectorul fructelor și legumelor și cărnii porcine. Și oare Comisia chiar își pune problema acestei cofinanțări și, când, și cum vine vorba cu, de, cu reducerea de între 15 și 30%? Mulțumesc, domnule comisar, pentru expunerea făcută. Demonstrați că într-adevăr cunoașteți care sunt problemele agriculturii, însă pe aceste scenarii pe care ni le-ați prezentat, în ipoteza în care nu pot să suferă niciun fel de ajustare, din potrivă, eu chiar cred că aceste plăți directe trebuie să cunoască o abordare din partea Comisiei oarecum uh, de linearizare a lor între statele membre, deoarece știm foarte bine că cei din estul Europei beneficiază de, sau mă rog, au subvenții mult mai mici comparativ cu statele din uh, vestul Europei iar uh, de asemenea este foarte important serios din partea uh, Uniunii Europene și ca ultimă concluzie să nu uităm că acești bani pe care îi dorim în PAC ne dorim pentru că, dorim, pentru că vrem să asigurăm o hrană ieftină și de calitate pentru consumatori. Thank you, Chair. Commissioner, I consider CAP. Mulțumesc. Consider că PAC este esențial pentru societate și agricultorii trebuie să poată să-și desfășoare activitatea. Tocmai grație PAC Fermierii oferă un serviciu care ne asigură că avem cea mai bună alimentație, cea mai bună hrană în Europa, care e produsă și disponibilă aici, la niște prețuri acceptabile, într-un uh, mediu sigur. E o parte a serviciului care, de asemenea, protejează terenurile noastre și că astfel protejăm și mediul, combatem schimbarea climatică și susținem dezvoltarea rurală. Însă, în schimb, PAC a devenit un fel de mecanism de compensare și nimic altceva. E ca și o subvenție pentru uh, fermieri, pentru cei care, intermediarii care mai apoi vând produsele alimentare. Dacă în 2020 ne așteptăm să avem aceleași servicii cu bani mai puțini, Uh, e limpede că lucrurile sunt inacceptabile. Aici ne amăgiți. Eu cred că e responsabilitatea noastră a Comisiei Europene pentru a uh, limita tăierile. Sigur că economii trebuie făcute, dar trebuie găsite alte sectoare. Uh, atenție, de exemplu, la militarizarea Europei, unde se cheltuie miliarde de euro din banii contribuabililor. 20 secund, to nu poate să ia toată lumea cuvântul. Domnul... Domnul Donano, mulțumesc, domnule președinte. Ați spus pe bună dreptate, domnule comisar, că Comisia noastră e împotriva oricărei tăieri din PAC. E adevărat, pentru că celelalte mari puteri, SUA, China și altele, susțin mult mai mult decât Uniunea uh, Europeană propria agricultură și, în al doilea rând, deschiderea piețelor în cadrul negocierilor comerciale bilaterale între UE eh, și Canada, Statele Unite, Mercosur, Australia, Noua Zeelandă și așa mai departe, această deschidere sacrifică agricultura, eh, în special creșterea animalelor, care nu mai sunt concurențiale. Agricultura europeană, lumea rurală sunt în pericol. Și Asta ar aduce consecințe de sănătate, mediu, economice și așa mai departe. Deci ar trebui să fim conștienți de toate acestea, iar comisia, domnule comisar, dumneavoastră trebuie să țineți întâi și întâi de toate seama de toate acestea. Mulțumesc! Merci, Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Donta. Domnule comisar, ați citat mai multe cifre în prezentarea dumneavoastră și știu că în fața fiecărei comisii parlamentare ă, vi se cere același lucru, să mențineți bugetul sau să-l suplimentați. Aș sublinea totuși un punct ă, mai deosebit în ce privește ajutoarele în agricultură. Acestea sunt un element fundamental nu pentru susținerea unei activități, ci pentru veniturile uh, unor indivizi. Câte exploatații agricole uh, au dat faliment sau ar fi dat faliment uh, dacă nu ar fi avut sprijinul PAC? Haideți să aducem omagiu acelor sume care sunt realmente vărsate și care permit uh, mai, numă, la numeroase familii să trăiască, să aibă un venit. Altfel spus, nu putem compara sprijinul în agricultură cu orice alt tip de susținere politică. O scădere cu 7% a bugetului agriculturii, potrivit estimărilor experților, ar însemna o scădere de 8,2% a venitului agricultorilor din Europa. Dochody rolników wynoszą około 50% dochodów innych grup zawodowych. Deci veniturile agricultorilor reprezintă aproape 50% din, uh, din cele ale întregului sector. Care ar fi viitorul dacă nu ar mai avea aceste... Această... dumneavoastră cu privire la viitorul PAC. Am o întrebare cu privire la poziția dumneavoastră. Ne-am întâlnit de mai multe ori. Eu sunt membru și în Comisia pentru Buget și acolo a spus că deficitul din cauza Brexit ar urma să fie acoperit uh, prin contribuții mai mari. Pe de altă parte, veniți și ne vorbiți despre tăieri. Uh, președintele tocmai v-a prezentat un calcul. Și dacă am accepta acest lucru, uh, reduceri de 15 până la 30% în un raport prin care se confirmă că plățile directe vor trebui păstrate la același nivel în următorul cadru financiar multianual. Noi, de asemenea, solicităm uh, o reechilibrare între vechile și noile state membre. Domnul Robe. Mulțumesc. Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră de a prezerva uh, PAC, dar și politica de coeziune. Și în uh, întâlnirea noastră anterioară de la Strasburg, uh, domnul eu cu tăierile de la PAC și un lucru adevărat, pentru că vorbim de politicile fundamentale ale UE. Fără PAC și fără coeziune, uh, ne vom confrunta cu tot mai multe probleme și v-aș atrage atenția asupra instrumentului de ecologizare sau înverzire, care nu a primit finanțarea necesară, dar a adus costuri suplimentare la. Trebuie să finalizăm reforma uh, paradisurilor fiscale. Impozitele trebuie să fie plătite acolo unde e realizat profitul. Mulțumesc. Ehm, domnul comisar ne cere mai multă flexibilitate, dar nu ă, cu costuri în PAC. Ă, și ă, oare există alternative din partea Comisiei sau Consiliului de Finanțare? Iar am putea oare aici să compensăm, să rezolvăm problemele pe care, cu care ne confruntăm. Dar Comisia a publicat un document în care finanțarea în cel mai bun scenariu este menținută la uh, nivelul actual sau este redusă cu 30%, dar la celelalte rubrici, Orizontul 2020, Erasmus uh, și așa mai departe, se majorează bugetul. Deci trebuie să vă dați seama că în cazul concret al agriculturii, dacă vrem, dacă vrem să avem noi obiective și noi exigențe, trebuie să avem mai mulți bani. Deci, ce trebuie să facă Comisia este să respecte poziția noastră unanimă în ceea ce privește cadrul financiar multianual, prin care am cerut cel puțin menținerea bugetului. Mulțumesc, domnule Roiboș. Danca, comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc pentru faptul că vă um, angajați pentru acest proiect european în domeniul agriculturii. Este primul proiect european și am uitat poate că în, uh, prin faptul că am ridicat la nivel european uh, acest domeniu de politică, bugetele naționale au fost degrevate. Și trebuie ținut cont și de acest aspect. Iar uh, M-a bucurat uh, faptul că ați evidențiat în mod separat uh, tinerii fermieri. Dacă veniți uh, cu concepte în acest sens, vă rog să țineți cont de faptul că um, fermierii au nevoie de ajutor nu doar chiar la început, ci timp de câțiva ani, chiar dacă, tocmai dacă vin din alte domenii acum în ceea ce privește creșterea animalelor, avem nevoie de o regândire a conceptelor, la fel și în ceea ce privește culturile. Domnul Iar, mulțumesc domnule comisar. Eu consider că trebuie să luptăm împreună pentru mai mulți bani și citesc din uh, contractul de coaliție Uh, din uh, Germania, unde se pledează pentru o majorare a contribuției la UE, deci un lucru bun în al doilea rând. Pentru agricultură agricultorii ar putea accepta tăieri dacă consideră că procedura uh, este echitabilă, dacă nu se vine cu bani suplimentari, atunci este vorba de 8%. Dumneavoastră vorbeați de 50-50 în acest sens și de 80-20% pe cifra la 2 miliarde și asta se poate spune fermierilor. Pe de altă parte, veniți și ne spuneți ce bani avem la dispoziție și așa numitul hardware, apoi noi venim cu softul punându-l pe linii bugetare. Panie komisarzu, z jednej strony pan mówi o ubytku pieniędzy. Domnule komisar, pe de o parte, Dumneavoastră ne spuneți uh, ce vom pierde cu Brexitul și apoi reducerile sunt și mai mari. Lucruri de care au vorbit și ceilalți colegi, la care au atras atenția și ceilalți colegi. Dar spuneți-ne cum va sta lucrurile, să nu fie Brexitul un pretext să se facă reduceri și mai mari la buget uh, la bugetul PAC, fiindcă PAC-ul este prima politică ca importanță și uh, dacă ne dăm seama că uh, cu ecologizarea, înverzirea sau s-au ajuns la multe critici din partea uh, agricultorilor și comisia acum a spus că sunt rezonabile acestea, iar dumneavoastră uh, vorbiți acum despre cum sunt uh, distribuite uh, plățile către statele membre în Polonia, acestea sunt mai scăzute. Și am, același lucru a fost valabil în ultimii ani, în, iar noi primim bani mai puțin, iar vecinii noștri, uh, Germania, au uh, venituri mai mari și, până la urmă, reducerile vor fi mai aceleași pentru toată lumea. Mulțumesc. Obligația noastră este să avem o politică agricolă, uh, agricolă comună puternică și uh, există riscuri în momentul în care subsidiaritatea devine mai puternică sau se taie bugetul. Și nu ne dorim acest lucru. Iată de ce mă bucur că există o propunere care se vorbește despre menținerea contribuțiilor la buget din partea statelor membre, dar mă îngrijorează faptul că uh, uh vorbiți de uh, 1,1 până la 1,9 Uh, cred că orice care este sub 1,3 uh, din uh, venitul național brut ar fi insuficient pentru a menține pacul puternic, așa cum cunoaștem noi. De ce am vrea să fim mai ambițios, să fim lasă mai ambițios și să vorbim de la 1,3 în sus, fiindcă avem nevoie neapărat de acești bani. Și vreau să vă reamintesc rolul pe care îl joacă PAC în ceea ce privește obiectivul demografic și de mediu înconjurător, fiindcă doar așa putem putem să menținem tinerii la sat, uh, ceea ce reprezintă una dintre uh, nevoile cele mai mari ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Doamna Noichel, mulțumesc. Am trei observații. Există doar în mod condiționat o politică agricolă comună, nu în realitate neapărat știm acest lucru, pentru că fiecare țară, ca la o orgă, merge în registrele pe care le vrea, avem plăți cu plate, plăți necuplate, plăți diferite pe suprafață și așa mai departe. Deci această afirmație că avem o PAC comună pun sub semnul întrebării. Avem uh, o, un eșec al pieții uh, și asta în mod permanent în ceea ce privește lactatele, la fel în ceea ce privește carnea de porc și dacă o piață este mereu falimentară, nu pot veni tot timpul banii de la Bruxelles. Deci trebuie să ne gândim ce facem cu piața asta dacă nu funcționează. Și în al treilea rând vreau să vă aduc aminte de cuvintele dumneavoastră din plenară, pentru pentru că ați spus atunci că cea mai mare nedreptate este în caracterul liniar al plăților directe. Dacă o firmă mare plătește cu, primește bani mult mai mulți, acest lucru nu poate fi echitate. Um, Doamna McGuinness, mulțumesc. Mulțumesc, domnul comisar, pentru această dezbatere. Cred că cifrele și documentele dumneavoastră au stimulat o dezbatere foarte vie și asta e scopul până la urmă. Nu sunt sigură de ce 30% a fost ales drept propunere pentru tăiere ce pot să vă spun despre Irlanda e că fermierii irlandezi au nevoie de încă și mai mulți bani din PAC pentru a se confrunta cu provocările prezentului. Aș vrea să știu ce se întâmplă în celelalte 22 de state membre în ce privește o contribuție sporită la buget. Nu vreau să fiu negativă, dar uh, vorbim de toate acestea în contextul Brexit, dar haideți să fim uh, atenți. Uh, Mm, toate indicațiile arată către un Brexit hard, ceea ce înseamnă că uh, tăierile vor fi severe la PAC. Iată acest lucru. Mulțumesc. Panie comisarzu, ze wspólnej polityki rolnej korzystają... Domnule comisar, de pe urma PAC beneficiază nu numai agricultură, ci toată lumea. Prin alimente mai ieftine, de mai bună calitate, e prețuite. Și pentru asta ă, sunt ă, banii de la PAC. Pentru toți contribuabilii. Mulțumesc, domnule comisar. Domnule președinte, președinte, stimate doamne, stimați domn, astăzi am venit aici pentru a vă asculta și am la ITRE sau ă, la Comisia pentru Buget sau la, Com- la Comisia pentru Control Bugetar. Uh, Eu uh, sunt curios în ce măsură Parlamentul însuși va ajunge la o opinie unitară la Strasburg. Brexitul, cat, uh, un contribuabil net pleacă, ne lipsesc 12-13 miliarde net la sfârșit. Asta este un fapt. E ca și când uh, atunci uh, de Crăciun ar fi murit uh, eu vreau să am o discuție dumneavoastră și vreau să mă lupt pentru ceva, dar uh, nu mă dau cu capul pere, de pereți decât uh, dacă uh, mi se pare un proiect rezonabil. Vreau o propunere ambițioasă, dar nu vreau ca pe urmă, statele membre cel mai aspru din această perspectivă este șeful guvernului dumneavoastră. Mergeți la Amsterdam și faceți lobby acolo, pentru că pentru obiectivul dumneavoastră puteți câștiga mult mai mult la Amsterdam decât aici în sală. Sigur că poate nu sunteți foarte apropiați de uh, acele explicațiile că nu se pot face reduceri în uh, politica agricolă comună, cea de coeziune, dar uh, se dorește de asemenea și uh, politica de preaderare pentru Balcani în Austria, dar cu 1%. Deci nu se poate. Pentru și în Consiliul European, deci 27 de șefi de stat și de guvern și avem nevoie și ce de atunci um, vom avea câștig de cauză pentru că Există și din partea Parlamentului cereri de a nu de cercetare și aici uh, susțin aceste creșteri. Dar dacă Europa vrea să concureze împotriva Silicon Valley și împotriva Made in China, și după 2025, atunci trebuie să facem mai multe pentru cercetare și inovare. Atunci trebuie ca copiii noștri să înțeleagă ce este Europa prin propria lor experiență prin Erasmus+. Plus. <clears throat> Și e vorba și de copii, de... și trebuie ca copiii noștri să înțeleagă ce este Europa prin propria lor experiență prin Erasmus+. Plus. <clears throat> Și e vorba și de copii de fermieri care pot uh, profita de pe urma Erasmus+. Plus. Există și programe de cercetare care vor fi uh, necesare pentru... De aceea raportul Curții de Conturi vine la momentul oportun și cu colegul Hogan avem uh, discuții foarte uh, strânse și colegiale, pentru că PAC trebuie să asigure alimente de calitate, siguranța aprovizionării pe continent și la, uh, diversității. Acestea, uh, aceasta este valoarea adăugată a acestui program calculele dumneavoastră nu sunt neapărat greșite. Eu mă refer la reduceri de 5 până la 10% care mi se par în regulă, dar există solicitări din 100 reprezintă pur și simplu scenarii, nu sunt poziția comisiei. Un proces de reflexie e credibil doar dacă ține cont de toate reflexiile care circulă prin opinia publică și le pune și pe hârtie. Noi nu ne asumăm uh, cei 15. Dacă v-am spus că pentru căderea, pentru lipsa de pe urma Brexitului venim cu 50% bani noi, 50% reduceri. Această mantră o prezint uh, și dacă mă treziți din somn la fiecare conferință de presă, când mă duc la Brec. Comandă noi atribuții pentru bugetul european, atunci trebuie să vină cu cel puțin 80% bani noi și cu maxim 20% putem uh, veni prin realocări. Trebuie să discutăm dacă dumneavoastră vor fi necesare și evident că nu aștept din partea dumneavoastră să veniți cu propuneri de reducere. Pentru că și eu vreau doar reduceri judicioase, cu moderate și dacă nu sunteți de acord, atunci vă rog doar ca să putem vedea de unde anume se pot opera aceste reduceri pentru a nu avea pagube și mai mari. Și colegul care se referea la dimensiunea exploatațiilor agricole, din păcate dânsul a plecat, pe lângă țara dumneavoastră de baștină, uh, Germania, dar și în alte țări, uh, există voci care spun că întreprinderi mari <clears throat> asigură multe locuri de muncă, sunt un factor economic important și au nevoie de susținere. Și niciun fel de reducere, niciun fel de degresie de reducere treptată, uh, ci să rămână aceeași valoare a plăților. Dacă toți dăm dovadă de capacitate de compromis, vom ajunge la un acord, pentru că toată lumea trebuie să fie de acord că există standarde comune pentru calitatea alimentelor, pentru etichetare, pentru a avea același lucru, pentru a avea acel... un vin Barolo din Piemont, la același preț și la aceeași calitate. Și de aceea cred că ar trebui să ne luptăm pentru, um, spunând că banii respectivi se vor lua din altă parte, cu, ci să-mi arătați guverne că există um, linia dură care nu vor absolut să se miște deloc de la acel 1,0. Și pentru că dacă nu vom reuși să adoptăm uh, în Parlament cu majoritate și în Consiliu cu unanimitate un CFM pe urmă. Dar, uh, cum uh, spuneați dumneavoastră, în ceea ce privește uh, reduse ale agricultorilor și cum facem să rezolvăm situația. Tinerii nu vor să intre în agricultură și trebuie să Iată de ce cu toții trebuie să punem umărul pentru a sprijini. Vă mulțumim foarte mult și o să ne ocupăm în continuare de acest subiect. Ok, profesor, dziękuję jeszcze raz komisarzowi. Mulțumesc uh, încă o dată domnului comisar pentru prezență și haideți să facem o scurtă pauză de un minut, fiindcă unii dintre noastre vor să plece. Proszę Państwa, Haideți să începem. Vă rog să mă scuzați, îmi cer scuze invitațiilor domnului Raimonta. Un grup de tineri agricultori pe care vreau să, pe care vreau să le urez bun venit. Mă bucur că sunteți alături de noi și că puteți uh, audia dezbaterea noastră. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi a produselor pe piața unică, un subiect important, uh, un subiect interesant. Domnul Necov este și MV, care se ocupă de acest uh, subiect, dar hai să dăm cuvântul raportorului acum. Благодаря, господин председател. De pe piața unică e o problemă serioasă, care nu e nici nouă și în ciuda inițiativelor din ultimii ani, nici nu s-a schimbat. Ca o persoană care a crescut într-un stat membru ce s-a alăturat Uniunii Europene acum 10 ani, pot să vă garantez Europa Centrală și de Est, unde au o calitate scăzută comparativ cu același produs din Occident. Nu vorbim doar despre alimente, ci de absolut orice tip de alte produse, servicii sau mașinării, orice. Uh, ar trebui să subliniem însă, dată fiind competența comisiei noastre, problema în cazul alimentelor. Acest raport e doar un prim pas și cred că vom avea o coordonare foarte bună cu celelalte comisii IMCO, dar și ENVI. Mesajul politic cel mai important însă e același. Nu e acceptabil ca pe piața unică să avem produse de aceeași marcă, cu același ambalaj, dar cu o compoziție diferită uh, a ingredientelor, ceea ce, sigur, prejudiciază consumatorii din Bulgaria, Republica Cehă, Croația și celelalte uh, state așese noi membre. Uh, bună oară! Mm, uh, proporția de carne din anumite produse este mult, mult mai scăzută uh, uh, comparativ. În Bulgaria am avut și alte exemple drastice. Bună oră! un produs cu 107% mai scump decât exact același produs vândut în Germania. Prețul produselor includ mulți factori, dar mulți dintre cetățenii noștri sunt preocupați că există o legătură clară între marcă și calitate și marcă și produs. Ceea ce trebuie noi să schimbăm e practici comerciale neloiale în ce privește un același produs cu un același ambalaj, dar cu o compoziție pentru un același produs și sunt foarte surprins atunci când calitatea diferă. Dacă există o rețetă locală diferită, acest lucru trebuie să fie explicit uh, exprimat. Uh, produsele de aceeași marcă cu același ambalaj să verifice uh, compoziția acestora și ca ingredientele să fie lor alimentare din diferitele state membre. Eu sper că analizele să fie finalizate în cursul anului 2018 și ca directiva citată să fie uh, amendată. Am și alte propuneri, introduc amendamente orale și aș fi de asemenea interesat uh, foarte mult de opiniile dumneavoastră, tocmai ca să avem o poziție cât mai solidă în numele Comisiei Agri. Mulțumesc! Proszę Państwa, najpierw zastępcy, shadow reporterzy po półtorej minuty. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră, cu început cu domnul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimați colegi, sigur, din păcate avem o realitate destul de tristă pentru noi, aș putea spune, pentru uh, cei mai ales care provenim din statele unde se vând astfel de produse, și anume produse cu o calitate diferită comparativ cu celelalte produse care se vând în statele din uh, vestul Europei. Și aici vreau să fie foarte clar de la început că discutăm de acele produse care se vând sub aceeași siglă, sub aceeași marcă, și în Germania, și în România, în Bulgaria sau în celelalte state unde s-a mai identificat, uh, mă rog, o astfel de mm, situație. Iar aceste lucruri știm foarte bine că ele au fost uh, identificate uh, de analize de specialitate sau din partea unor instituții care erau de specialitate și care au confirmat faptul că, da, într-adevăr, avem produse care au un conținut diferit uh, și care se vând într-o parte și alta. Și aici produse care se vând sub aceeași marcă și, în opinia mea, cred că acest lucru trebuie să uh, înceteze. Pentru că eu nu cred că putem tolera, așa cum a spus de altfel și Jean-Claude Juncker în uh, discursul domniei sale din, uh, uh, din Parlament, când a vorbit despre starea uh, Uniunii, să avem cetățeni de mâna a doua care să, uh, mă rog, să le fie puse pe masă produse de uh, mai departe. Eu cred că este important să punem la îndemână instrumente eficiente prin care să se prevină astfel de uh, situații, iar în ipoteza în care o astfel de structură, o astfel de firmă își permite să vină pe piață cu produse care să aibă o calitate diferită într-o parte sau alta, acea firmă ar trebui să fie scoasă de pe piață pentru totdeauna. Mulțumesc. Aviz. E limpede că consumatorii trebuie să informați în mod corespunzător, trebuie să știe ce cumpără, indiferent în ce stat membru sunt ei. Majoritatea comisiei noastre e de acord că atunci când vrei să cumperi produse locale sau regionale, pentru a înțelege ce se întâmplă, o faci la piață. Dar atunci când călătorești sau când ești obișnuit uh, să cumperi un produs de o anumită marcă și îl regăsești într-o altă țară cu aceeași etichetă, cu aceeași tip de reclamă, te aștepți ca produsul să fie identic, să aibă aceeași calitate, aceleași ingrediente. Și e rolul nostru să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă. Însă, e evident că există o problemă în multe din uh, statele membre din estul Europei, unde Produsele bunăoară au un conținut de zahăr mult mai mare sau de alți aditivi și nu e vorba doar de țările din Europa de Est. Vedem variații uriașe ale conținutului de carne în anumite produse în funcție de statele membre. Deci salut inițiativa raportorului. Trebuie să ne asigurăm că toți consumatorii sunt informați corespunzător și că au siguranța că știu exact ce cumpără și la ce calitate. Mulțumim, domnule președinte. Salut și eu acest aviz. Mă bucur că acest raport e acum în pregătire. Tema este foarte relevantă și pentru noi și în același timp foarte clară. Din păcate, avem senzația că tema e greu de abordat un, o calitate mult mai mică. Aviz. Așa cum bine s-a subliniat uh, până acum, Uniunea Europeană ar trebui să fie o Uniune de egali, unde nu trebuie să existe state de mâna a doua. Acestea însă sunt doar vorbe. Acum cetățenii și consumatorii europeni au nevoie de fapte. Mai mult decât atât, dublu standard al, al calității produselor este cu atât mai grav cu cât poate ascunde practici frauduloase, nu atât ale producătorilor, cât ale celor care comercializează produse sub etichete înșelătoare. Avem nevoie de metodologii comune și coerente de testare, așa cum s-a amintit. Însă, în continuarea acestui demers, doresc să propun înființarea unei platforme publice online, care nu ar avea costuri mari de mentenanță, unde specialiștii și, de ce nu, și consumatorii din statele membre să distribuie și să analizeze etichetele și informațiile referitoare la conținutul produselor, care să poată fi comparate automat cu aceleași produse dintr-un alt stat membru. Astfel se pot crea alerte, iar Centrul Comun de Cercetare poate să intervină. Aceasta ar, fa ar facilita identificarea produselor care ridică probleme cu costuri relativ mici. Mai mult decât atât, ar oferi și cetățenilor posibilitatea de a se implica activ în soluționarea problemelor dublului standard. Acest demers ar putea să țină locul unei noi agenții ale cărui costuri și resurse consider că Uniunea nu le are și nu și le poate permite acum. Nu în ultimul rând, dialogul este esențial pentru întărirea unei conștiințe europene, iar toate aceste demersuri trebuiesc urgentate. Andriu. În cazul acestor duble standarde, E vorba de o inconsecvență crasă în, econom, în politicile uh, comunitare. Cum putem vorbi de politică comună atunci când ne întâlnim cu astfel de situații la scara Uniunii? Din 2004 încoace, uh, așa încât raportul să fie cât mai incisiv. Trebuie să facem propuneri concrete, dure, ca să ieșim din această situație uh, care înșală atât consumatorul cât și uh, aruncă o pată asupra producătorilor. E o temă foarte serioasă și ar trebui să răspunsul nostru ferm. Mulțumesc. Domnul Donta. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc raportorului pentru text, pentru că ridică o problemă reală. Totuși, aș vrea să fim atenți și să uh, discernem între lucruri. Există produsele de bază uh, vândute în același ambalaj cu rețete diferite, mi se pare scandalos. Dar mai e și un alt fapt. În Chiar și în aceeași țară, gusturile nu sunt întotdeauna aceleași, iar un fabricant poate, sau un distributor poate să se regăsească în situația de a adapta gustul produsului sau la clientele sa. Și vă dau un, un exemplu pe care îl știu foarte bine. Pentru că înainte să fiu parlamentar, în lumea producătorilor de brânză, o aceeași brânză nu are același gust într-o regiune, la fel ca în alta, pentru că un anumit gust uh, e preferat într-o regiune și jucătorii au posibilitatea să adapteze, însă trebuie să distingem practicile comerciale neloiale, în mod evident trebuie să le condamnăm și așteptăm din partea Comisiei în săptămânile care vin o propunere în acest sens, o adaptare la piață și să nu confundăm uh, absolut uh, tot. Audi are volanul pe stânga, iar dacă o vinde în Marea Britanie, are volanul pe dreapta. Dar e același model de Audi Pare o declarație simplistă, dar despre asta vă plângeți acum. Nu sunt sigur care e beneficiul pe care îl obținem aici. Sugerați cumva, uh, schimbă ingredientele și uh, cere aceeași bani. Se întâmplă asta pentru că eu n-am auzit acest lucru referitor la prețuri. Într-o epocă a antreprenoriatului, Există o piață neagră? Îmi pare rău, ce o să fac era când eram eu tânăr. În fine, cineva face bani pe o astfel de piață la negru? E posibil așa ceva? Dar dacă trebuie să-l și vândă mai scump? Eu l-aș încuraja pe domnul raportor să vină cu propuneri foarte consecvente și dure, pentru că chestiunea nu este una nouă, nici dezbaterie și a existat și o rundă de discuții cu producătorii vizați, dar care nu au arătat niciun fel de înțelegere. Dacă vine, iată, un producător cu o băutură nouă care nu mai are zahăr. Este o mare campanie de marketing. Și sigur, poți să citești pe etichetă toate uh, detaliile, dar dacă cumpăr o anumită marcă, atunci plec de la premisa că peste tot în lume este același lucru și dacă există totuși o diferență, atunci acest lucru trebuie specificat, astfel încât să fie vizibil. Dezbaterea uh, care are loc de ani de zile nu a dus la niciun fel de uh, înțelegere din partea producătorilor și de aceea, domnule raportor, vă încurajez să veniți cu măsuri dure, astfel încât uh, aceștia să înțeleagă și iar un producător auto din Germania nu ar fi îndrăznit niciodată să vândă pe piața britanică o mașină de mai proastă uh, calitate, nu? Eu cred că trebuie să fim consecvenți aici, pentru că ideea până la urmă este ca consumatorul să știe, să fie informat. Pentru că dacă în loc de zahăr folosești nu știu ce sirop, Uh, atunci trebuie specificat acest lucru. Pentru că dacă nu se, creadă, se creează neîncredere la nivelul consumatorilor și um, chestiunea trebuie urmărită în continuare și poate mai bine mai dur decât uh, prea lesne. Consumatorul um, s-ar uh, bucura să uh, să-i se ofere ceva care să corespundă gusturilor uh, sale. Și de fiecare dată când sunt enumerate ingredientele, sigur, nicio problemă, fiindcă îi va plăcea. La nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii. Evitând astfel ca sub același nume de marcă și același ambalaj să avem produse de calitate diferită ar trebui să se efectueze controle, uh, analize de laborator anuale, uh, să introducă datele într-o bază de date comună. Mulțumesc! Comisii Envi. Mulțumesc! Acum uh, am să-l rog pe reprezentantul Comisiei Envi, doamna Sehanalova, să intervină. Vă rog, aveți cuvântul. Valjem se, gospodine predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În Parlamentul European noi vorbim adesea de egalitate între cetățeni, de drepturi egale pentru toți cetățenii Uniunii. Ori acesta este un exemplu prin ridicarea mâinii vor arăta ce cred despre o situație în care cetățenii nu sunt tratați în mod egal. Eu mă bucur să văd că intervine un astfel de prim raport pe această temă și prin acesta, în sfârșit, vom avea o poziție oficială a Parlamentului European pe această temă. Pot să vă spun că în țara mea doua și e uh, cel puțin un motiv pentru a face un astfel de raport. Eu am văzut studii uh, cu, de la Agenția Croată pentru Alimente și s-au făcut analize nu doar pe alimente, ci și pe alte tipuri de. Pot să spun că e adevărat, e posibil ca mm, datorită unor preferințe locale, un produs să conțină ceva mai mult zahăr sau bună oară uh, ca mașinile din Marea Britanie să aibă volanul pe dreapta și nu pe stânga. De calitate, când calitatea e cea care diferă, vorbim de discriminare și este foarte important ca acest raport să fie cât mai ambițios. Eu cred că acest raport trebuie să pună pe lista în mare interes cooperarea noastră. Sunt sigură că vom avea un document care să ne mulțumească pe toți. Mulțumesc! Mówiła pani poseł Bożan z Komisji Envi. Da, mulțumesc. A vorbit doamna Bojan de la Comisia Envi. Doamna Sraiova de la IMCO are cuvântul. Mulțumesc. Îi mulțumesc întâi de toate domnului Necov pentru aviz, dar și pentru toate intervențiile, intervențiile colegilor din această după-amiază. Uh, eu uh, simt o energie pozitivă în această dezbatere. Cred că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă. Și pot să vă spun că la Comisia IMCO tocmai finalizăm raportul. Eu însă, ca raportoare, voi prezenta textul în luna martie, așa încât aștept cu interes uh, opinia dumneavoastră și pe marginea textului meu. Iar ca să încheie dezbaterea, v-aș reaminti că deja în 2013 Parlamentul European a fost cel care a atras atenția Comisiei asupra acestei probleme, cerându-i să acționeze. Iată, suntem în 2018 și avem un prim raport parlamentar pe subiect. Haideți să sperăm că vom obține un rezultat bun și că vom contribui la soluționarea acestei probleme, care, iată, așteaptă de foarte mult timp să fie um, rezolvată. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș vrea să îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene de la DG Grow și cine dorește totuși să înceapă? Thank you very much, Mr. Chair. I would like... Iar orice practici care tind spre uh, această situație trebuie rezolvate rapid. Comisia de la bun început, cum și a produselor alimentare, ar putea fi rezolvată. Ce a făcut Comisia de când a preluat această problemă în primăvara trecută? consumatorilor și directiva privind uh, practicile comerciale neloiale, arătând că acestea, care prezintă în mod identic sau similar, de analiză a produselor alimentare care au o aceeași marcă și o aceeași prezentare, cum a arătat domnul Juncker, există și un proiect pilot care contribuie la dezvoltarea aceleași metodologii și aceleași analize. Proiect pilot uh, va continua, va fi aplicat și produselor nealimentare. În concluzie, așteptăm cu interes raportul doamnei Senalova de la IMCO în luna martie. Vă mulțumesc foarte mult! Good afternoon to everybody. Mulțumesc uh, foarte mult, bună ziua tuturor, pentru a completa spusele colegului meu de la DG Grow. La DG Just suntem angajați să implementăm uh, planul de acțiune pentru a aborda această problemă anale ca să poată crea capacități și să deruleze analize. Această susținere va fi curând disponibilă. Există o posibilitate de a acorda granturi evaluate până la sfârșitul lui aprilie. În ce privește consumatorii, consumatori și v-aș informa, domnule președinte, că în momentul de față ne ocupăm de diferențele de calitate dintre produse în uh, directiva privind legea pentru consumatori. Mulțumesc foarte mult. Борза Неова Сехналова има едно много добро сътрудничество, така че смятам, че... Mulțumesc. Avem o foarte bună cooperare pe acest aviz și bun deja. Am început acest proces de schimbare a legislației și acest lucru trebuie să se întâmple cât mai rapid. Ce a spus domnul Danton, eu cred, e just. Există probabil uh, diferite tipuri de brânze cu gusturi diferite, dar fiecare trebuie să fie protejată cu etichetarea corespunzătoare de indicație geografică, nu-i așa? dar nu este echitabil să ai un ambalaj identic, însă ingrediente diferite. Apoi, ce a spus domnul Eniu? Și începește întrebarea dumnealui. Ei bine, Vorbim realmente de înșelarea consumatorului pentru că se face o asociere între un produs din Marea Britanie și uh, același consumator se duce în Bulgaria și încearcă să cumpere același produs. Se așteaptă ca produsul să fie același, să aibă aceleași proprietăți, aceeași calitate. Deci nu vorbim aici de etichetare. Practic, etichetele reflectă adevărul. Problema este că Există proporții diferite ale ingredientelor. Bună oară, în Europa de Est, mai mult orez, mai puțină carne într-un anume produs sau mai multă grăsime și mai puțină carne. Când trebuie să începem cu ceva și noi aici reprezentăm cetățenii, vorbim de solidaritate de zi cu zi. Și trebuie să muncim pentru echitate și solidaritate pe piața unică. Vă mulțumesc. Pe mine la service, dacă vreau, mă întreabă dacă vreau să vreau piese auto chinezești sau cele originale. Asta este, dacă și vă rog să nu depășiți acest termen. Trecem la prezentarea de către Comisie de Geagri a proiectului de regulament legat privind cere abrevierile, etichetarea și prezentarea și de abrogare a regulamentului numărul 67 pe 2009 al Comisiei. Membre, a avut loc o reuniune a reprezentanților de acte delegate la OCM unic pentru a mm, simbolurile geografice, etichetarea și abrevierile. Iar în, acum se profită de această ocazie pentru a se armoniza cu tratatul de publice. Au fost consultați reprezentanții sectoarelor vitivinicole și nu numai, și alte părți interesate și reprezentanții ai dialogului civil. Iar una dintre dintre solicitările care s-au desprins pe urmele acestei consultări a fost următoarea. Cum ne putem asigura că legislația vinului este ușor de interpretat și cum se poate grupa într-un act unic. Iar de ce uh, Agria a pregătit un act delegat și de executare unic care include regulamentul 607 pe 2009, iar pe 30 ianuarie a avut loc ultima reuniune a grupului de experți, unde DG Agri a prezentat proiectul acestui document, care a fost modificat apoi în urma comentariilor primite de la statelor mem- statele membre și de la serviciul juridic. Următoarea reuniune va avea loc pe 16 mai și Uh, atunci uh, sperăm să se, să se voteze deciziile de executare și statele membre trebuie să își manifeste, uh, să voteze sprijinul pentru acest act delegat, care sperăm că va fi adoptat de comisie pe 7 iunie și după aceea va ajunge la Parlamentul European după ce va fi aprobat de Colegiul Comis- Comisarilor. Dau uh, cuvântul reprezentantului DG Agri pentru a ne prezenta acest act delegat, după care vom avea o dezbatere deschisă pana Onofre o zabranie głosu. Thank you, Mr. Chairman, distinguished MEPs. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a ajuns în ultimele etape de pregătire a unei propuneri de aliniere cu regulamentul 667 în ceea ce privește etichetarea și prezentarea simbolurile și indicațiile, abrevierile și așa mai departe, iar acest uh, proiect va fi adoptat de către Comisie în următoarele luni. Comisia a lucrat strâns cu statele membre și cu reprezentanții producătorilor. Am reușit să înțelegem, deci, eh, interesele și nevoile celelalte părți și suntem eh, convinși că la finalul acestui proces eh, toate părțile implicate se vor fi declarat mulțumite. Aceasta face parte din procesul de armonizare a, cu tratatul de la Lisabona a legislației secundare din sectorul vitivinicol, de care era nevoie de mult timp și este foarte importantă pentru dezvoltarea sectorului vitivinicol. Este important să existe un cadru solid, bine pus la punct. Dar deschiderea unui regulament al Comisiei după uh, ocazii de îmbunătățire treptată a prevederilor existente. Prin acest regulament, Comisia a inclus următoarele îmbunătățiri. În primul rând, se, se permite folosirea simbolurilor, evitându-se folosirea ce privește fontul mini pentru alergii, iar noul regulament va Uh, permite simplificări și mai mari din punct de vedere energetic, iar procedurile de înregistrare și specificațiile produselor au fost simplificate și aliniate cu celelalte sectoare. Va exista o um, perioadă de, um, de uh, solicitări și va exista o perioadă maximă de șase luni pentru toate acestea, iar, uh, semnificar, iar în acest proces se va evita suprapunerea cu procedele care au deja loc la nivelul statelor membre, țări terțe. Și apoi, care este legătura între acest regulament și etichetarea de, de informații privind nutriția și ingredientele? După adoptarea raportului Comisiei din martie 2017, s-a pus la și ne-am uh, propus ca prin această aliniere a regulamentului 67 să existe noi prevederi privind etichetarea pentru a asigura o abordare uh, uniformă și să evita suprapunerea la nivel național. Noi uh, înțelegem această abordare dar uh, am considerat că aceste două procese sunt diferite uh, spațial și temporal. Pe de o parte, există obligația de etichetare a elementelor nutritive și ingrediente. Aceasta uh, decurge de pe urma regulamentului privind produsele alimentare și nu putem să facem o derogare privind aceste reguli prin o derogare cu privire la legislația secundară agricole și, în al doilea rând, am este eh, foarte clar că acest sector are nevoie de autoreglementare, dar în cazul în care această abordare de autoreglementare ar eșua, atunci Comisia poate să aibă în vedere opțiuni eh, legislative ca variantă posibilă. Între timp trebuie să